duplicitară și să privăm uh, finanțarea de uh, um, uh, inovarea de finanțare. Eu sunt și ministru pentru agricultură. Trebuie să vedem să împărțim banii echitabil. În ceea ce privește dosarele cele mai problematice din punct de vedere bugetar, încercăm să reținem propunerile viabile. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie să avem două faze. Trebuie să vedem ce facem până în 2013, cu precizarea că e clar că până în 2013 Europa nu va avea surse suplimentare de finanțare însă ceea ce mă interesează pe mine e ce facem după 2013, pentru că n-are rost uh, să umflăm uh, uh, roțile mașinii, de exemplu, fără a ne gândi în ce direcție mergem. Trebuie să îi convingem pe șefii de stat, pe ministrele de finanțe, să um, se asigure că bugetul european e cu adevărat un buget demn de acest nume. Dacă pentru ITER nu avem bani, să vedem ce facem cu acest proiect. În ce privește GMS și Galileo, uh, răspunsul e același. Trebuie să avem două faze, să vedem ce facem până în 2013. N-are rost uh, să le lăsăm așa la jumătatea drumului, în suspans. Însă, ce mă interesează pe mine în domeniul politicii spațiale, cum putem proceda la nivel european pentru a uh, profita de articolul 189. E adevărat că uh, Uh, acest articol ne invită să fim prudenți în domeniul politicii, însă nu putem să gestionăm politica spațială ca alte domenii, să vedem cum putem să finanțăm politica spațială europeană, trebuie să fie ambițioasă. Uh, ele, ea este uh, fierul de lance al, cercet, al cercetării, al inovării. Iar eu, domnule președinte, doresc să lansăm această dezbatere, această reflexie pentru ca politica europeană spațială să fie ambițioasă. Însă trebuie să ne gândim și la perioada de după 2003 2013 să avem finanțare adecvată și am observat acest lucru cu dosarele Galileo GMS că politica spațială și aspectele sale necesită finanțare pe termen lung, dar sunt și politici cu un grad ridicat de risc. Deci această analiză bugetară trebuie să ne, pună, să ne, să ne facă să ne punem câteva întrebări. Finanțăm până în 2013 și după aceea vedem ce facem. Nu, nu, trebuie după ce ne-am uh, lansat să vedem cum finanțăm aceste politici. Iată care uh, sunt uh, prioritățile președinției mele în legătură legătură strânsă, evident, cu Parlamentul European. Apoi, să vedem cum putem să integrăm cum să folosim acest articol 189 și să îl legăm de activitatea uh, Agenției Spațiale Europene. Uh, prezența Uniunii Europene e recunoscută pe plan internațional, Agenția Spațială Europeană nu beneficiază de aceeași imagine, însă are o competență și o experiență pe care Uniunea Europeană nu o are. Uh, deci, trebuie să încercăm să uh, lucrăm mână în mână și să vedem cum putem să uh, uh, valorificăm aturile acestor două instanțe și Belgia va fi foarte atentă să nu ajungem să ajungem într-o situație în care anumite țări să se retragă din aventura spațială. Vă uh, dau exemplu țării mele. În 2008 uh, am obținut 20% din bugetul spațial pe care anual îl alocăm Agenției Spațiale Europene. Suntem cel de-al cincilea contributor net al Agenției Spațiale Europene, însă mai este și o politică a uh, unui beneficiu echitabil. Când Belgia uh, investește, mă gândesc de exemplu la IMM-uri, dorim ca ele totuși să uh, tragă foloase de pe urma investițiilor. Știm că totuși mecanismele Uniunii Europene nu sunt perfecte, trebuie să vedem cum punem în valoare aturile unora și ale celorlalți pentru a ne asigura că în final spațiul european rămâne în această cursă. Nu e vorba de o cursă, uh, o, o cursă dezlănțuită, dar trebuie să ne asigurăm totuși că Uniunea Europeană rămâne un partener necesar, un interlocutor obligatoriu la nivel european. În 21 noiembrie vom discuta despre o exploatare spațială. Am spus, am, l-am auzit pe președintele Obama. Uh, știm uh, că China, India, Brazilia sunt gata de plecare, de lansare. Trebuie să ne asigurăm că Europa își menține locul pentru că Europa Europa, când participă la aventura spațială, nu o face la fel. V-am vorbit și despre Africa. Preocuparea noastră permanentă este să ne asigurăm că punem la dispoziția tuturor, inclusiv a Africii, care nu poate să fie lăsată în urmă în domeniul politicii spațiale, cum putem să permitem la dispoziția tuturor, în beneficiul concetățenilor noștri, uh, avantajele și progresele realizate în domeniul spațial. E ambiția noastră a Benției. În ce privește IMM-urile, nu intru în amănunte, domnule președinte, un singur aspect uh, mulți deputați uh, reprezintă țări foarte importante. Noțiunea de IMM-uri e diferită. Dacă luăm definiția de 250 de angajați, 99,9% din întreprinderile bergele sunt IMM-uri. Pentru noi uh, definiția este alta, 50 de angajați. Deci proporțiile sunt diferite. Când vorbim de întreprinderi mici și mijlocii, nu sunt aceleași în Belgia și în alte state membre. Noi am Uh, uh, am redus uh, banii investiți în cercetare, însă e clar că acest Small Business Act va fi o verigă centrală pentru întreprinderile bergiele. Cum ne putem asigura că acest Small Business Act e reprezentat în toate statele membre? Cum putem să ne asigurăm că avem aceleași, că punem în comun experiența noastră, că vorbim de investiție, de cercetare, de investiții, trebuie să simplificăm. Nu putem să solicităm unui patron patron de IMM, de exemplu, ca în activitatea sa economică să aibă succese, dar pe de altă parte să vâneze pe internet dacă nu sunt prevederi legislative noi care îl afectează. Deci trebuie să ne asigurăm că informația per, uh, pertinentă ajunge la IMM-uri. Uh, haideți să ne uităm la programele de cercetare la nivel european. Foarte puține IMM-uri participă pentru că nu au suficiente informații, nu au timp, nu au mijloace și așa mai departe. Deci dacă dorim să implicăm IMM-urile în această uh, relansare redresare, redresare economică, trebuie să simplificăm și iar să simplificăm. Uh, Mulțumesc. Domnule, aveți acum dumneavoastră cuvântul. Am să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate și am să încerc să nu mă repet. Doamna Carvalho, mi-ați adresat o întrebare referitoare la dez fondul de dezvoltare rurală și modul în care acesta poate să fie utilizat pentru uh, internetul în bandă largă. Comisia are această o propunere în septembrie cu privire la strategia internetului în bandă largă și cred că ar trebui să privim altfel lucrurile, să nu privim fondurile structurale în izolare, ci să le vedem ca partea unei structuri mai mari. În al doilea rând, Comisia va încerca să asiste statele membre, să le sprijine astfel încât atunci când acestea derulează proiecte de internet în bandă largă, să poată să utilizeze aceste fonduri structurale, astfel încât să putem uh, valorifica la maxim uh, banii disponibili și să putem obține sumele maxime de bani. Pentru că, haideți să fim sinceri, dacă vrem să atingem aceste Uh, ținte obiective pentru 2013-2020, vorbim de zeci de miliarde de euro care vor trebui să vină de undeva, fie din partea uh, operatorilor privați, fie din uh, resursele statului. Acest lucru a devenit posibil. Ați, uh, uh, avem din fața, din, dinainte vacanței de vară, uh, um, planul pentru redresare economică prin care se pun la dispoziție fonduri, dar de asemenea parteneriatele public-privat sunt o altă soluție. Aceasta este intenția de a utiliza cât mai mult posibil fondurile pe care le avem la dispoziție. Apoi domnul Rubic mi-a adresat o întrebare cu privire la roaming și la problemele legate de acesta. Domnule Rubic, dumneavoastră ați sugerat ca pentru Uh, rețelele de prima generație să anulăm cu totul taxele de roaming. Știți că uh, inițial obiectivul doamnei Cross era acela de a avea um, până în 2015 un spațiu european unic al telecomunicațiilor. Deci să nu conteze din ce țară suni, în ce țară suni, vei avea o zonă euro care ocupă toate cele 27 de state membre. Cred că e o idee revoluționară și una necesară și 2015 uh, pare a fi o, o dată cam târzie. Cred că ar trebui să fim mai ambițioși. Ideea dumneavoastră de a anula taxele de roaming la lansarea uh, rețelelor de primă generație, cred că e foarte bună. Și atunci când Parlamentul a tratat acest text, și-a exprimat opinia foarte clar și foarte ferm și cred că printr-o rezoluție ați putea să dați din nou dovadă de această fermitate, astfel încât ne-ați ajutat și pe noi. Noi, în orice caz, vom fi aliați în acest demers. Doamnă Figueredo. Dumneavoastră v-ați referit la faptul că aceasta nu este doar o problemă în zonele rurale, accesul la internet. Este o problemă de asemenea și în zonele urbane. 20% dintre oameni trăiesc sub pragul sărăciei și pentru acești oameni accesul la internet este foarte uh, dificil. 70% din menajurile uh, din Belgia sunt conectate la internet, 30% nu, ceea ce e o problemă. Dacă nu poți să folosești uh, Uh, sistemul de internet banking, atunci nu poți să profiți de internet. Dacă nu poți să utilizezi serviciile administrației publice electronice, din nou, e o problemă. Și e vorba de niște, niște servicii universale, așadar trebuie să luăm niște măsuri. Am avut o serie de consultări și uh, Comisia deja a propus niște măsuri, iar acum vreau să vă exprim părerea mea personală, nu în calitate de reprezentant al președinției. Cred că trebuie să ne asigurăm că accesul la internet în bandă largă este, face parte dintre serviciile universale. E uh, unul dintre uh, drepturile fundamentale ale omului, după cum spunea cineva. Cred că așa trebuie să vedem uh, lucrurile. Doamnă Thompson, dumneavoastră v-ați referit la efectele asupra sănătății și n-ar trebui să le trecem cu vederea. Există recomandări ale OMS și dumneavoastră ați făcut referire la un studiu al uh, Universității de la Institutului de la Stockholm. Cred că, într-adevăr, trebuie să avem o abordare științifică, să fim conștienți de potențialele riscuri și deci să fim obiectivi. În, în Franța a avut loc un studiu cu privire la posibilele efecte asupra sănătății și știu că și doamna Cross în strategia pe care o va elabora va ține cont de acest uh, aspect. Deci sunt conștient de această problemă, dar cred că trebuie să avem o abordare științifică și nu una ideologică. Doamna Van Bremt, dumneavoastră m-ați întrebat despre roamingul de dată și ce abordare am prefera noi. Pe 8 iunie, Curtea de Justiție a spus foarte clar că raționamentul uh, acela că e o piață liberă și deci nu trebuie să intervii, ei bine, acesta nu stă în picioare, pentru că atunci când vorbim de roaming nu există o piață. Piața este una transparentă. Consumatorii, companiile care utilizează roamingul, serviciile de roaming, uh, au uh, dificultăți atunci când trebuie să facă alegeri. Dacă ne uităm la prețurile între Uh, transferurile de date interne și transferurile internaționale, deci cele în roaming, trebuie să vedem că, de fapt, piața nu funcționează și guvernele și autoritățile sunt libere să intervină. Deci, din nou, uh, cred că trebuie să fac apel la dumneavoastră să uh, inițiați ceva în acest sens. Și de asemenea, cred că ar trebui să trebuie să respectăm jurisprudența Curții de Justiție și Comisia trebuie să se asigure că Uh, lucrurile merg în direcția unor uh, plafoane ale prețurilor și n-ar trebui să aștepte prea mult până să vină cu o sugestie. A existat o inițiativă deja ca de la 50 de euro uh, persoanele să primească o avertizare, nu să fie deconectate, dar să primească o avertizare. Eu cred că nu e suficient acest lucru. Deci, e vorba de servicii universale. Cred că am răspuns așadar tuturor întrebărilor. Aș vrea să închei prin a răspunde doamnei Trautmann. în, uh, la mijlocul lui septembrie, din partea Comisiei, ar trebui să avem uh, propuneri care să detalieze instrumentele care vor fi utilizate pentru a păstra echilibrul la care s-a ajuns. Există posibilitatea de a avea companii, societăți mixte astfel încât aceste companii să fie suficient de puternice pentru a își îndeplini rolul. Vorbim despre zeci de miliarde de euro. Așadar, e nevoie de investiții semnificative, să fim bine înțeleși. Iar dacă concurența nu este suficient de puternică într-o anumită țară, atunci, la un preț rezonabil, trebuie să te gândești să, la varianta de a deschide piața pentru alți, uh, alți concurenți. Am să mă reîntorc la poziția acestei comisii în martie, negocierile cu ACTA se apropie de sfârșit. Există o reuniune la uh, Tokyo la sfârșitul lunii. ACTA probabil că va fi uh, încheiată această dosar în timpul președinției belgiene și cred că e nevoie să fim transparenți. Purtătorul de cuvânt uh, al Uniunii Europene va explica explicat care este poziția ACTA este nevoie să găsim un echilibru, uh, dar trebuie să ținem cont și de dorințele noastre și de dorințele uh, celorlalți parteneri. Avem articolul 138, uh, pachetul Telecom, dar da, într-adevăr, e nevoie de transparență. Pentru că dacă nu, am putea să avem surprize cândva în viitor. Și trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem e compatibil cu ceea ce am făcut în trecut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor și domnilor. În primul rând vreau să le mulțumesc celor doi miniștri pentru că au venit și au discutat cu noi în aceste condiții dificile. În al doilea rând, președintele mulțumește interpreților pentru că aceștia au fost de acord să rămână mai mult și în al treilea rând, Uh, la începutul, uh, la începutul uh, reuniunii am întrebat dacă durem, dorim să ne alăturăm și noi Comisiei Envi pentru întrebarea cu privire la conferința de la Cancun. N-am primit nicio obiecție, așadar ne vom alătura și noi la adresarea